nu, nu cred că trebuie să sacrificăm totul pe altarul schimbărilor uh, climatice și ne întrebăm cine va plăti până la urmă prețul. Vă mulțumesc, doamna Stassen. Acum urmează ceilalți vorbitori trecuți pe listă. Inițial, pentru două minute, doamna Hanslick. Pani komisarzu, na wstępie pragnę